exprimam în fața președintelui Comisiei uh, pozițiile Parlamentului European și ale grupurilor parlamentare. Din păcate, la reluarea ședințelor plenare, trebuie să vă fac câteva anunțuri dramatice. Este vorba despre câteva decese care au uh, avut loc în timpul vacanței de vară și pe care avem ocazia doar astăzi să le comemorăm. Îl comemorăm pe colegul nostru Jerry Havel, un coleg uh, foarte iubit, un politician extraordinar, un specialist extraordinar care și-a demarat activitățile în diferite comisii ale Parlamentului European. Jerry Havel a fost un uh, european pasionat. A fost un uh, om excepțional care va, rămâ- va rămâne în memoria noastră și care vă spun asta din propria experiență, și-a pus întreaga viață în uh, serviciul celorlalți. De asemenea, o comemorăm pe Edith Mastenbrook. Decesul uh, ei, la vârsta de, 20, de 37 de ani, ne-a mișcat pe toți. Lasă în urma ei un uh, fiu, un fiu uh, minor care va crește fără mamă. De asemenea, îi comemorăm pe foștii noștri colegi Axel Falconer și Paddy Lane, pe care i-am cunoscut în trecut, în, legislativ, în uh, timpul mandatelor legislative anterioare și care au decetat de asemenea în timpul uh, verii. În iulie, uh, Osvaldo Opaia și colegul său uh, activist Harold Cepero, foști uh, deținători ai premiului Saharov, au uh, suferit un accident dramatic. Angajamentul lui Paia a inspirat o întreagă generație de cupanezi în lupta lor pentru libertate și drepturile omului. Lupta pentru democrație și drepturile omului a fost elementul central al vieții lui uh, Osvaldo Paia și tocmai de aceea domnia sa a primit premiul Saharov. Cu siguranță vom uh, proteja în Parlamentul European uh, aceste ambiții ale domniei sale. Stimate doamne, stimați domni, vă rog să păstrați un moment de reculegere pentru toți cei care ne-au părăsit. Ich danke Ihnen. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor,